Okay, I'm going to start the meeting. Um, thank you. Dragi colegi, reluăm ședința noastră. Vă mulțumesc tuturor pentru că e aproape, aproape finalul ședinței noastre înainte de vacanța de vară. Însă înainte de a încheia această ședință, avem marea onoare astăzi să avem un schimb de opinii cu președinția luxemburgheză, cu domnul Etienne Schneider, care este, dacă nu mă înșel eu, un prieten al Parlamentului European, pentru că acum 20 de ani ați fost asistent în Parlament. Și noi punem mare preț pe asistenții noștri, pe secretariat, pe toți cei care ne ajută, pentru că știm că uh, întotdeauna sunt foarte utile. Având în vedere că a trecut atât de mult timp, și că ați evoluat atât de mult, ați schimbat posturile și ați ajuns acum ministru al economiei, apoi ministru pentru afaceri interne și apoi și apoi ministrul de apărare, clar că ați avut responsabilități foarte importante, ați colaborat cu Comisia Jurii, Comisia Libe, ați mers deja la ei, ați făcut o prezentare în numele Consiliului, așa că uh, de aceea vă rog, dragi, dragi colegi, acum să adresăm astăzi numai întrebări inteligente, foarte important acest lucru. Bun, poate ne puteți face o prezentare, o actualizare a ceea ce vă doriți să realizați în calitate de președinție luxemburgheză în următoarele șase luni, după care vom avea ocazia să vă adresăm întrebări. Um, agenda noastră de lucru e destul de strânsă, așa că ar trebui să încheiem acest subiect la ora 4 și jumătate. Bun, aveți cuvântul imediat, vă rog. Mulțumesc, Vicky, mulțumesc, doamna președinte, stimați membri. E o mare plăcere să fiu prezent astăzi aici pentru a vă prezenta programul președinției luxemburgheze și pentru a avea, sper eu, un dialog deschis și onest cu dumneavoastră. După cum știți, piața internă întotdeauna a fost o prioritate de vârf pentru Luxemburg și aș spune chiar că a fost întotdeauna ceva care, la, la care noi am ținut foarte mult într-o țară mică care se află în centrul Europei, în miezul Europei, marea majoritate, marea majoritate a tranzacțiilor sunt frontaliere, într-adevăr, și de aceea o bună funcționare a pieței interne este ceva esențial pentru a avea creștere și pentru a extinde activitățile. Și e nevoie de acces la o gamă largă de bunuri și de servicii. Și suntem deci foarte conștienți de faptul că ceea ce avem în momentul de față și funcționează, e bine că funcționează, dar suntem conștienți de ceea ce nu funcționează. Și au apărut diferite probleme în, ultimele, în ultimii ani, care au demonstrat că există în continuare bariere și obstacole care împiedică pe consumator să cumpere și să vândă produse în Uniunea Europeană fără să se confrunte cu niște costuri exagerate și cu o complexitate a procesului. Ca și președinție, noi am vrea să contribuim la reducerea acestor uh, dificultăți, a acestor costuri. Și a existat un studiu care a fost făcut recent de Parlamentul European în acest sens. Dacă noi, colegiuitori, analizăm în profunzime lucrurile, e clar că avem foarte multe beneficii de care putem profita. E vorba de cel puțin 800 de milioane de euro. Deci e vorba de aproape 4% de, de creștere suplimentară în Uniunea Europeană. Deci 800 de miliarde de euro. 4% de creștere suplimentară în Uniunea Europeană. Și acum aș dori să vă fac o scurtă prezentare a mesajelor noastre principale și a priorităților președinției luxemburgheze în domeniul pieței interne și al competitivității, în sensul său cel mai extins. Noi am prevăzut două ședințe ale Consiliului Competitivitate, primul pe 1 octombrie și următorul pe 30 noiembrie. Ședința informală a Consiliului Competitivitate va avea loc uh, pe 20 iulie, cât de curând, în Luxemburg. Și avem două idei principale care se află în, în miezul acțiunilor noastre. Noi vrem mai întâi să exploatăm plus valoarea la nivel european, mai ales să încercăm să vedem care ar fi costul unei lipse de Europa. Ideea este că e o obligație pentru întreprinderile noastre să fie conforme pentru, cu 28 de legislații diferite și asta e foarte greu și asta e valabil atât pentru uh, mediul de afaceri digital cât și mediul de afaceri offline. Și am vrea să avansăm în domeniul competitivității printr-un ansamblu de domenii și de politici. Și astfel este de asemenea foarte important să întărim și dimensiunea piața internă Uh, care este esențială pentru competitivitate și pentru economia noastră și care de multe ori ține de răspunderea altor formațiuni la nivel de Consiliu uh, și de a, răspunderea altor comisii parlamentare. Mă gândesc, spre exemplu, la revizuirea sistemului ETS. Acum, în ceea ce privește piața internă, trebuie să vă mărturisesc că ne aflăm într-o situație oarecum deosebită. Uh, Uh, pentru că suntem o președinție care de a preluat acest mandat. Încă nu avem deocamdată un mandat legislativ, un dosar legislativ pe masă, nu avem nicio propunere din partea Comisiei Europene, indiferent că e vorba de piața internă digitală sau noua strategie pentru piața internă, pentru bunuri și servicii aceste texte sunt așteptate doar pe, până pe la sfârșitul anului, poate chiar la începutul anului 2016 și din păcate dosarele legislative pe care le avem pe masa noastră de discuție, care au fost toate propuse de fostul comisar european, uh, mai sunt în continuare pe masă pentru că de fapt au un parcurs destul de anevoios. Și avem un pachet care este blocat la Consiliu securitate regională de 2 ani de zile și doamna Șarcă de Molță, care este raportor, a efectuat o muncă remarcabilă în acest sens. Și doamna Com este noua raportor în ceea ce privește supravegherea piețelor. Și după cum știți, motivul acestui blocaj și a prevederilor referitoare la marcarea originii în mod obligatoriu e ceva care dezbină foarte mult statele membre și le-a dezbinat întotdeauna și în trecut, atât în acest dosar cât și în alte dosare. Sub președinția Lituaniei, a Italiei și a Letoniei s-au făcut eforturi foarte mari pentru a debloca această situație, însă, din păcate, fără prea mult succes. Președinția luxemburgheză a dorit să avanseze și suntem conștienți de faptul că textul acesta are și niște limite. În lipsa unor noi elemente în acest dosar, e nevoie de o schimbare majoră a poziției statelor membre sau e nevoie de o nouă propunere din partea Comisiei Europene, fără de care va fi foarte greu pentru noi ca și președinție să înregistrăm progrese. Situația oarecum asemănătoare și în ceea ce privește regulamentul referitor la simplificarea transferului mașinilor imatriculate într-un alt stat membru. Și profit de ocazie pentru a saluta pe doamna Șaranțova, care este raportor, care a făcut eforturi foarte mari pe acest dosar. Statele membre în continuare sunt dezbinate în ceea ce privește articolul 3, în ceea, uh, în ceea ce privește locul în care se înmatriculează un autovehicul, un automobil. Și um, discuțiile au fost foarte complicate și a fost foarte greu să găsim un echilibru bun și un teren pe care să putem să ajungem la un consens pe un subiect atât de important. Și ne bizuim pe sprijinul Comisiei pentru a găsi noi posibilități de compromis, pentru a relansa dezbaterile după concediul de vară. Și în final, doamna Cala, situația e complicată și în ceea ce privește directiva referitoare la infracțiunile vamale și sancțiunile aplicabile uh, aferente. Există în continuare multe semne de întrebare la nivel de Consiliu și președinția luxemburgheză va încerca să găsească eventuale posibilități pentru a continua aceste lucrări. Și acum iată că ajungem la elementele mai pozitive. În mod foarte clar, Domeniul digital este o prioritate pentru noi, pentru toate formațiunile în cadrul Consiliului și președinția luxemburgheză a început lucrările pe primele inițiative concrete ce au fost anunțate în pachetul Piața Unică Digitală. Eu mă gândesc, spre exemplu, la modernizarea drepturilor de autor, reforma uh, dreptului consumatorilor online, uh, și așteptăm cu nerăbdare de asemenea și pachetul piața internă pentru bunuri și servicii, care ar fi trebuit să fie adoptat deja luna trecută, dar va fi gata de-abia la sfârșitul lunii octombrie, din informațiile pe care, de care dispun. Sur, uh, ces deux dossiers. În legătură cu aceste două dosare, vă facem astfel, vom face astfel încât uh, să oferim un impuls uh, politic ambițios uh, Comisiei Europene. Este important să asigurăm un mare nivel al ambițiilor în lucrările noastre, pentru că rezultatul final trebuie să fie eliminarea barierelor din calea comerțului transfrontalier și reducerea poverilor administrative pentru întreprinderile noastre. Încercăm în același timp să îmbunătățim și accesul consumatorilor la produse și servicii pe internet și în afara internetului. Dacă Europa nu face asta, atunci uh, nimeni nu va face statele membre nu pot uh, să decreteze piața internă, ține de responsabilitatea noastră să o facem. Noi, uh, Consiliul și Parlamentul, trebuie să creăm o piață unică autentică. Noi ne vom implica și într-o într-un proces de gândire pe marginea instrumentelor juridice, astfel încât piața uh, internă să fie complet operațională. Încercăm să înțelegem principiul de recunoaștere reciprocă ca fiind uh, un element care să completeze armonizarea. Întreprinderile noastre au nevoie de asta. Toate acestea sunt legate strâns de un mare uh, pachet numit o mai bună reglementare, pe care Comisia Europeană tocmai l-a adus pe masa discuțiilor. Cu siguranță va fi nevoie de mai multe luni pentru a putea digera acest pachet foarte ambițios care ne va schimba metoda de lucru. Pentru acest dosar ne dorim o mai mare coerență între uh, diversele politici. O mai bună legiferare nu trebuie văzută ca un dosar uh, uh, autonom. Haideți să încercăm să plasăm uh, acest subiect în centrul altor politici, mai ales atunci când este vorba despre piața internă. Însă să fim atenți, uh, o mai bună legiferare nu înseamnă neapărat uh, mai puțină legiferare. Uh, Până la urmă, încercăm uh, să ne atingem obiectivele uh, cu cele mai mici uh, costuri. Obiectivul înseamnă o adevărată piață internă sau protecția consumatorilor, care nu trebuie puse în pericol mijloace prin care putem ajunge uh, la aceste obiective trebuie să fie mai puțin complexe și mai puțin costisitoare. Dacă suprimăm uh, directivele europene, uh, riscăm să ne aflăm în fața a 28 de legislații naționale. Nu asta își doresc întreprinderile noastre și cu siguranță nu asta își doresc consumatorii. Fragmentarea juridică costă foarte mult atunci când noi ne dorim, de fapt, să obținem creștere. În ceea ce privește politica de întreprindere, am spus uh, că vom încerca să aprofundăm mainstreamingul competitivității și să uh, contribuim la mai bună coerență a politicilor. Din acest punct de vedere, vom încerca să modernizăm metodele de lucru ale uh, Consiliului pentru Competitivitate pentru a ține cont de complexitatea factorilor care au impact asupra competitivității și asupra pieței interne. La începutul fiecarei uh, reuniuni a acestui Consiliu de Competitivitate uh, voi încerca să iau pulsul acestui uh, sector. Și apoi voi trece la un schimb de opinii uh, deschis uh, cu miniștri și cu Comisia Europeană în legătură cu evoluția generală a situației economice în Europa, bineînțeles și a situației microeconomice. Vom înțelege exact care e starea dosarelor care vizează competitivitatea și piața internă. Deci toate dosarele care țin de răspunderea Consiliului pentru Creștere și Competitivitate. Ideea este de asemenea de a contribui la o mai bună uh, cooperare în amonte și uh, să contribuim la dezvoltarea de noi inițiative din partea Comisiei. Din uh, acest punct de vedere vom coopera foarte strâns cu doamna comisar Biancovska și vom încerca să înțelegem scrisoarea pe care ne-a trimis-o um, doamna comisar în legătură cu politica industrială. Uh, președinția luxemburgheză va da mare prioritate și uh, politicilor pentru uh, IMM-uri și punerii în aplicare a Small Business Act. De altfel, vom organiza o mare conferință în Luxemburg între 18 și 20 noiembrie, pe care vom dedica adunării IMM-urilor. Uh, permiteți-mi acum foarte pe scurt să mă refer și la alte dosare. Proprietatea intelectuală. Ei bine, președinția luxemburgheză uh, vizează obținerea unui acord cu Parlamentul European uh, în legătură cu directiva care vizează secretul, confidențialitatea de afaceri. Asta în septembrie. Apoi ne gândim și la modernizarea totală a drepturilor de autor, așa cum s-a spus și mai devreme. Președinția luxemburgheză va începe lucrările pentru propunerea de uh, directivă care vizează practicile comerciale neloiale în uh, modelul B2B, pe care Comisia Europeană ar trebui să o adopte după uh, vacanța de vară. În ceea ce privește politica pentru consumator, din păcate nu avem propuneri concrete. Eventual vom avea dezbateri în legătură cu această dimensiune care vizează pe consumatori din strategia pentru o piață internă digitală pentru că aceasta are impact asupra tuturor uh, sectoarelor și pune în discuție politica pentru piața internă, că va fi uh, digitală sau nu. Consumatorii, așadar, trebuie să uh, fie și ei luați în calcul aici. Pentru a încheia, câteva cuvinte în legătură cu dosarul tele pentru telecomunicații. Premierul mi-a prezentat câteva sugestii în acest sens în această dimineață în ceea ce privește această directivă. Uh, insistăm pe uh, uh, securitatea cibernetică pentru că ea nu este negociabilă. Ea nu este un lux și nu poate fi facultativă. Raportorul, domnul Schwab, este conștient de acest lucru. Economiile și societățile noastre depind foarte mult de asta, uh, fără a ține cont de frontiere geografice. Actorii noștri uh, de pe piață um, au politici economice care au presupus adoptarea unor măsuri uh, de securitate cibernetică. Vom încerca să facem progrese și în acest domeniu, iar președinția letonă ne-a permis uh, uh, ca împreună cu Parlamentul și datorită domnului Schwab să pornim de la principiile uh, pe care s-ar putea baza un acord. Președinția luxemburgheză va trebui să rafineze toate aceste măsuri. Vizăm un acord pe marginea acestei directive în uh, mandatul nostru și suntem uh, conștienți că putem uh, acționa într-o manieră constructivă împreună cu dumneavoastră în acest dosar. Sunt câteva inițiative cărora le dăm prioritate și, printre altele, vorbim și despre accesibilitatea site-urilor web din sectorul public. Acest text de lege este crucial pentru serviciile tip e-government. El ne-ar putea permite o participare mai activă și o mai bună uh, includere a uh, cetățenilor pe uh, piața digitală. Serviciile publice trebuie să dea tonul. Raportarea doamna Șaranzova recunoaște și ea această nevoie și pot să spun că ne bucurăm de bună cooperare cu dânsa. Președinția luxemburgheză încearcă așadar să-și aducă contribuția la toate aceste dosare și vizează să le finalizeze. cum ultimele cuvinte se leagă de o chestiune importantă pentru președinția noastră care are legătură cu piața unică digitală și anume finalizarea reformelor în ceea ce privește protecția datelor până la sfârșitul anului. Va trebui să adaptăm regulile actuale care datează din 1995, uh, perioada în care internetul era la început. Economiile și societățile noastre se bazează acum pe fluxuri de date uriașe care trans traversează frontierele uh, la fiecare secundă. Prin urmare, considerăm că o reformă în ceea ce privește protecția datelor uh, ar putea permite mai bună funcționare a pieței interne digitale. Este o condiție sine qua non. E clar că ne trebuie niște reguli care să funcționeze și care să fie future-proof. Sperăm să reușim să uh, ne atingem și acest uh, obiectiv și cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! That was a excellent, uh... A fost o prezentare excelentă. Ați trecut prin atât de multe uh, subiecte care țin de mult mai multe comisii, nu doar de a noastră. Încă mai e deschisă lista vorbitorilor. Dacă n-ați uh, spus până acum că doriți să interveniți, o mai puteți face. Începem cu uh, Rozatun. Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare excelentă, foarte interesantă. Luxemburg e o țară mică, însă extrem de importantă în Uniunea Europeană, uh, o țară care uh, a contribuit foarte mult uh, politic vorbind și prin oamenii pe care i-a trimis aici la această construcție europeană. Nu există foarte multe propuneri legislative în ceea ce privește piața unică digitală, însă este foarte clar uh, că această președinție va fi una uh, foarte semnificativă. Asta vă doresc din suflet. Am câteva întrebări și asta vis-a-vis -vis de ceea ce ne-ați spus. Ați uh, vorbit despre uh, made uh, in și de cât de dificil este acest dosar. Care vor fi însă propunerile dumneavoastră? Care este planul dumneavoastră de a ieși din această situație? Apoi mai am o întrebare în legătură cu cu achizițiile online. Înțeleg că există deja discuții la nivelul Consiliului. Prin urmare, aveți un proiect pentru a putea ajunge la o poziție comună în Consiliu, astfel încât uh, lucrurile să nu treneze la fel ca și în cazul roamingului care a trenat timp de 17 luni, adică să nu așteptăm uh, atât de mult pentru că uh, oamenii așteaptă deja aceste măsuri. Și apoi o ultimă întrebare. Vorbeați despre securitatea cibernetică. Tocmai am auzit că în acest domeniu ar trebui să includem și lupta împotriva terorismului și uh, uh, împotriva discursului izvorât din uh, ură. Aveți informații? Ar fi așa ceva adevărat? Și dacă da, cum ajungem la rezultate tangibile? Mulțumesc. Vom la trei întrebări la rând, spune doamna președinte. Cristian Moze și apoi Nicola Danti. Oamenii vor interveni în ordinea în care s-au înscris la cuvânt. Doamna Șaldemoze, mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc, uh, domnule Schneider, pentru această prezentare. Pot să fiu de acord uh, că a fost foarte uh, dificil să vă ocupați de acest pachet care vizează siguranța produselor. Noi în Parlament am reușit să găsim soluții și compromisuri, însă în Consiliu cu siguranță situația a fost foarte proastă. Pot să vă spun că dimineața în această comisie uh, am avut o prezentare din partea ProSafe, care este o organizație care uh, coordonează acțiuni comune uh, ale organizațiilor pentru supravegherea pieței din statele membre. Ei fac o treabă foarte bună, însă ne-au spus că au nevoie de uh, noile legi, au nevoie de un cadru legislativ nou și îmbunătățit pentru a putea contribui la buna funcționare a Uh, pieței interne și pentru uh, sporirea încrederii consumatorului, pentru că încă mai sunt foarte multe produse periculoase pe piață. Știu cât este de dificilă situația în Consiliu. Dar aș dori să vă rog uh, ca să încercați să deblocați situația în ceea ce privește acest pachet legislativ. Știu că Made in este probabil problema cea mai mare. Aici, în Parlament, am spus că suntem gata să negociem Eh, însă e nevoie ca Consiliul să-și formuleze mai întâi eh, poziția. Prin urmare, chiar sper că veți încerca eh, încă o dată să găsiți soluții, deși știu că situația este complicată. Motivul pentru care am luat cuvântul a fost, de fapt, să vă spun că sunt oameni care se ocupă de uh, siguranța produc- produselor și supravegherea de piață, care chiar își doresc ca noi să finalizăm aceste legi pentru că au nevoie de ele, astfel încât să poată îmbunătăți uh, siguranța produselor. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, uh, voi da cuvântul câte un vorbitor din, uh, din partea fiecărui grup, după care revenim, luăm grupurile din nou de la început. Dida. Mulțumesc, domnule vicepremier, pentru că ați venit și ne-ați prezentat opiniile dumneavoastră și prioritățile pe care le aveți. Trebuie să spun că sunt uh, mulțumită de faptul că sunteți acum la președinție, pentru că țara dumneavoastră, Luxemburg, uh, are Uh, practic uh, o reputație în a păstra un uh, bun echilibru între statele membre și cetățenii Uniunii Europene. Sper așadar că veți <coughs> putea rezolva multe din chestiunile care au rămas restante și sper că veți putea în același timp să lansați și noi proiecte, mai ales în ceea ce privește piața unică digitală. M-am bucurat să văd că prioritățile dumneavoastră coincid cu cele de pe lista mea însă dați-mi voie să fac comentarii foarte pe scurt în legătură cu câteva subiecte pe care le-ați amintit. Transferul uh, uh, motocicletelor, mă bucur că uh, se mișcă lucrurile în Consiliu, este un uh, dosar important, avem aici o datorie față de cetățenii noștri. Uh, pentru a găsi rezultate. Sper așadar că se va putea găsi un compromis uh, pe durata președinției dumneavoastră și că va fi unul dintre succesele pe care le veți înregistra. Apoi, uh, uh, pachetul supravegherii pieței și uh, siguranței produselor de pe piață este un lucru pe care l-au menționat și antevorbitorii. Eu cred că, din perspectiva mea, um, trebuie să înțelegem care este scopul acestei legi. Să vedem care a fost valoarea adăugată pe care am vrut să o aducem cetățenilor și cum putem găsi o soluție pentru restul problemelor rămase nerezolvate. Am fost foarte bucuroasă să vă ascult vorbind despre accesibilitate. Nu e un subiect sexy, dar e un subiect important care este legat de agenda digitală și vorbim de o propunere care nu are decât 19 pagini, dar este o propunere care ar putea să ajute milioane de cetățeni europeni cu dizabilități să acceseze lumea digitală. Este o propunere ușoară și sper că vom vedea rezultatele acestei propuneri în timpul președinției noastre. Începește uh, directiva privind încălcările regulilor vamale uh, deja este pe calea cea bună datorită muncii uh, activității președinției letone, dar avem nevoie de un ultim impuls. Cred că președinția noastră, țara noastră, au o șansă extraordinară să facă acest lucru. Și cu aceste comentarii doresc să vă urez succes în președinția noastră și sunt nerăbdătoare să particip la trialogurile care vor fi. Mult uh, noroc! Mulțumesc! Jens Nelson Or, uh, nu, uh, trei frågor, tror jag. Mulțumesc, bun venit comisia, la comisia noastră. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Sunt raportor pentru economia socială și întrebările mele sunt legate una de cealaltă de chestiuni de piață internă, de piață unică, pe care le examinăm atunci când vorbim despre economia socială. De exemplu, uh, oferte de participare la licitații. Statele membre implementează această directivă, dar există, în aceste state membre există oarecare rezistență. Și este acum uh, impos, in, uh, posibil să includem cerințe sociale, condiții sociale și unele state membre vor să reziste la acest lucru, vor să închidă această ușă care tocmai s-a deschis nu vor responsabilitatea includerii unor standarde sociale în aceste uh, apeluri de cerere de ofertă uh, pentru licitații. Așadar, aș vrea să văd că nu veți permite ca această ușă să se închidă, ci că veți lua în considerare aceste aspecte uh, sociale. L-am ascultat pe ministrul Schmidt săptămâna trecută și ascultându-l am uh, înțeles clar, mi-a devenit clar că uh, Luxemburgul a identificat uh, priorități și că vrea să întărească cooperarea europeană există cereri uh, de a stabili un cadru juridic pentru standardele sociale. Acesta este un lucru care va trebui discutat în mai multe detalii este important ca în Consiliu ministrii să coopereze pe această chestiune. Sub uh, leadershipul uh, ministrului Schmidt, aspectele sociale trebuie să fie luate în considerare pentru că acestea au consecințe pentru piața internă. Încă un lucru. Există bariere în calea cooperării transfrontaliere. Știm cu toții acest lucru. De exemplu, există probleme legate de companiile de asigurări. Companiile de asigurări nu pot investi în anumite țări membre pentru că există niște bariere. Și asta creează o dificultate specială în speci- IMM-urilor. Trebuie să facem tot ce putem ca să distrugem aceste bariere. Eu cred că E un lucru pe care ar trebui să se concentreze președinția luxemburgheză. Vă mulțumesc. Rita mai întâi, dar uh, vreau să faceți semn dacă doriți să vorbiți, să luați cuvântul ca să fac lista. Haideți să citeți lista. I've got Nicola Dante, Catherine Steiner, Virginia Rossier, Olga Shenalova, Julia Reader, who's next, Lambert von Nistelrooy, Dan Dalton, any, anyone else, and me. Ah, oh, sorry, Eva Parnova. Thank you. And I will call them in, sort of try and split, split up the... Și o să încerc să vă dau cuvântul în funcție de grupuri. Așadar, acum Giulia. Mulțumesc, domnule vicepremier, pentru prezentarea programului dumneavoastră, mai ales când e vorba de chestiuni legate de piața digitală, avem foarte mult, multe de făcut. Și e o evoluție care mă îngrijorează și pe care aș vrea să o subliniez aici. Sigur, dezvoltarea tehnologică e extrem de rapidă și noi facem eforturi să ținem uh, pasul cu această dezvoltare prin reglementările noastre și uh, adesea, sigur, să obținem un acord cu Consiliul uh, durează mult, dar de multe ori până când se ajunge la o decizie, aceasta nu e suficient de ambițioasă și nu ia în considerare modul în care uh, s-a dezvoltat utilizarea tehnologiei, tehnologiei digitale. De exemplu, prevederile legate de uh, neutralitatea netului, vedem că nu există niciun fel de acord în ce privește uh, reglementarea serviciilor zero-rated, pentru că major, din ce în ce mai mulți oameni folosesc internetul mobil mai degrabă decât internetul clasic și colega mea, Dita Șaharozova, a ridicat, a atras atenția uh, în ce privește uh, blocajul uh, directivei privind accesibilitatea website-urilor din sectorul public. Cred că aici avem aceeași problemă. Este extrem de important să ne asigurăm că acest tip de regulamente țin seama de utilizatorii mobili. Deci accesibilitatea aplicațiilor și serviciilor mobile trebuie să fie asigurată nu doar pentru persoane cu dizabilități, dar e la fel de important și pentru persoane mai în vârstă și, în general, pentru întreaga populație. Deci aș vrea să știu care sunt planurile noastre, nu doar în legătură cu gestionarea unei um, rezolvări rapide a acestei chestiuni, directiva privind accesibilitatea website-urilor din sectorul public, dar și cum vă veți asigura că uh, uh, vor fi valabile și în viitor, în sensul că sunt suficient de ambițioase încât să acopere și utilizarea internetului de pe mobil, așa cum vedem că se întâmplă astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mai bine acum să răspundă domnul ministru și după aceea continuăm întrebările. Așadar, în ce privește accesibilitatea web-ului? Uh, am încredere că va exista un acord uh, destul de repede. În ce privește ideea uh, introducerii de criterii sociale, să fim onești, va fi extrem de dificil să le definim. De, trebuie știut că acest subiect nu mai e discutat în Consiliu, ceea ce e păcat. Sunt convins, ca și uh, colegul meu Nicola Schmidt, că va reveni pe acest subiect pentru a-l face să progreseze discuțiile, eventual în cadrul discuțiilor privind economia solidară, dar vreau să vă asigur că, în principiu, președinția luxemburgheză este în favoarea unor astfel de criterii Uh, sociale în ce privește ofertele publice. Pentru a reveni la subiectul dedicat pachetului general privind securitatea produselor, uh, introducerea marcajelor de origine obligatorie este inacceptabilă din principiu pentru unii, independent de numărul de sectoare, iar pentru alții este o condiție esențială pentru adoptarea pachetului. Deci este dificil să găsim un compromis în astfel de condiții și cred că deja totul a fost deja încercat uh, în aceste ultime luni. Sunt dezamăgit că acest dosar este blocat și vă dau dreptate, este blocat din cauza unei singure dispoziții. Studiul tehnic uh, pe care Comisia Europeană tocmai l-a făcut nu ne-a permis nici el să deblocăm lucrurile. Așadar, uh, președinția luxemburgheză este dispusă să reia uh, lucrările, dar e clar că asta va fi posibil doar dacă vor exista noi elemente pentru a relansa discuțiile asupra bazei actuale. Uh, deci, pe baza actuală nu va fi posibil. Așadar, fac un apel la Comisia Europeană care a propus dispozițiile privind uh, conceptul made in, conceptul de origine, să ne ofere noi uh, căi de compromis. Va fi dificil însă, nu vreau să dezamăgesc, dar poate vom uh, încerca să ne folosim șarmul luxemburghez pentru a încerca să deblocăm unele poziții în lunile următoare. În ce privește regulamentul legat de simplificarea transferului vehiculelor înmatriculate, Aș zi, trebuie să spun că nicio propunere de compromis până acum n-a reușit să se bucure de o majoritate calificată, nici cea propusă de raportoare de doamna Șaranzova în raportul său. În orice caz, președinția luxemburgheză va urmări uh, promovarea acestui regulament pentru a încerca să găsim noi compromisuri Uh, dar oricum e clar că un cetățean nu înțelege de ce înmatricularea automobilor în Uniunea Europeană este atât de complicată și trebuie neapărat să găsim o soluție în interesul cetățenilor europeni. În fine, a, ah, în ce privește uh, discursul de ură, discursul uh, bazat pe ură, uh, hate speech, acesta e un subiect foarte important, e vorba aici de uh, securizarea serviciilor esențiale și nu de conținutul informației. Deci aici, uh, din păcate, trebuie să vă dezamăgesc pe acest subiect. Și ce altceva mai aveam? Începește accesibilitatea uh, aplicațiilor mobile uh, la web. Este crucial ca accesul să fie prevăzut Uh, și pentru smartphone-uri, da? deci pentru telefoanele mobile și cred că aici împărtășim, uh, uh, avem aceeași poziție. Cred că am răspuns la toate aceste întrebări, la toate subiectele care au fost ridicate, dacă nu vă rog să îmi reamintiți să răspund. Luăm încă un grup de întrebări. Nu am uh, dat cuvântul nimănui de la ECR și asta e greșeala mea, pentru că ar fi trebuit uh, să-i urez bun venit domnului Edward Cizac, noul membru care l-a înlocuit pe Andrei Duda. Dacă doriți să vorbiți, vă dau cuvântul în următoarea rundă. Îmi faceți semn. Așadar, bun venit. Iarăși, luăm grupurile la rând. Așadar, Lambert și după aceea Nicola și apoi ECR-ul și după aceea dacă mai vrea cineva. Lambert. Mulțumesc. Sunt membru al acestui parlament din uh, Olanda și de câte ori mă duc la Strasburg, uh, trec prin Luxemburg și de fiecare dată mă întreb cum reușiți să aveți o societate atât de bogată, cu un venit atât de ridicat și totuși aveți o benzină atât de ieftină. Deci aveți un secret. Cum vă descurcați cu așa puține impozite? cu accize atât de mici, mai ales privește produsele petroliere. Deci, iată, admirația mea este uh, nedeghizată pentru țara noastră. Uh, ați spus că suntem într-o perioadă în care nu există legislație nouă uh, și că trebuie să facem cât mai bine ceea ce facem, dar vom vedea. Și în ce privește piața internă, mai degrabă facem regrese decât progrese. Și trebuie să facem economii. Unele măsuri au fost retrase, unele proiecte au fost retrase, proiecte de legi. Pe de altă parte, apar tot felul de noi materiale, bioplastic, de exemplu, tot felul de aplicații ale acestor materiale, se dez- și acestea se dezvoltă și sunt produse în afara Europei. și uh, uh, Europa pierde această masă critică. Există produse noi, le exportăm și nu știm dacă ajung într-o altă țară sau dacă uh, se transformă, nu știu, în deșeuri bio sau dacă sunt incinerate sau mai știu ce se întâmplă cu ele. Așadar, este o serie întreagă de subiecte care au legătură cu piața internă și vă rog să luați măsuri uh, în cele, ce privește aceste subiecte. Economia este foarte importantă. Trebuie să avem posibilități de a introduce cât mai rapid acest lucru. și uh, am constatat de asemenea că sunt tot felul de dosare blocate în Consiliu. Ce să facem pentru ca parlamentele naționale să se implice împreună cu președinția? Adesea avem discuții aici între grupurile politice după aceea ne întoarcem în statele noastre membre, uh, ascultăm ce se dezbate în Parlamentul Național și după aceea nu mai vorbim deloc de subiectul acesta. Agenda digitală e prioritatea la noi sau, dar în altă parte, nu e prioritate. Așadar, nu știu dacă înțelegeți uh, ce vreau să spun. Trebuie să investiți mai mult în a angaja uh, Parlamentul, în a-l motiva și, și parlamentele naționale, de asemenea, cum să facem să implicăm mai mult în aceste eforturi. Mulțumesc. Grazie, președinte, grazie. Doamna Tanti, mulțumesc, doamna președinte, doamna președinte mulțumesc viceprim-ministrului pentru prezența sa. Știți că programul pe care mi l-ați prezentat dumneavoastră este un program foarte bun, care este chiar pe placul nostru. E un stil luxemburghez demn de încredere contăm foarte mult pe dumneavoastră pentru că sunteți una dintre acele țări fondatoare ale Uniunii Europene și ați uh, uh, oferit Europei atât de mulți lideri la nivel politic și chiar și în momentul de față, uitați-vă, președintele Comisiei, nu? Deci noi contăm pe dumneavoastră. Însă, dincolo de uh, fiabilitate, e clar că trebuie să trecem și la partea concretă, pentru că e nevoie de ambiții. Cu ambiții vom rezolva într-adevăr problemele. Și e adevărat că în momentul de față există puține proceduri legislative în curs. Comisia a transmis așa niște directive în acest sens, nu a produs multe texte legislative noi. Și doar prin texte legislative vom reuși să avansăm anumite dosare. De aceea cred eu că va trebui să dăm dovadă de mai multă ambiție în așa fel încât să avem mai multe uh, alegeri și ambiții la nivel politic. Acum, ce n-am regăsit eu în intervenția dumneavoastră e tocmai o mențiune a directivei consumatori, articolul 7, referitor la etichetarea obligatorie cu acea uh, uh, trimitere made in, fabricat în. Da, există o minoritate de blocaj la Consiliu, dar totuși am reușit să avansăm. Avem anumite studii care indică faptul că anumite sectoare tipul acesta de etichetare este deosebit de util și reprezintă chiar un factor de progres pentru comerț. Acum, eu nu cred că președinția luxemburgheză va putea să spună pur și simplu nu, nu ne ocupăm de asta, nu putem lupta împotriva acestei minorități de blocaj. Nu, cred eu că o să trebuiască la un moment dat să ne suflecăm mânecile, nu? Și să încercăm să găsim o a treia cale, undeva la mijloc. Un compromis între, pe de o parte, niște exigențe care de multe ori uh, se opun și știm că pe fiecare dosar există păreri divergente. Deci, pe acest punct, ca și pe alte puncte, va trebui la un moment dat să găsim o cale de mediere, o cale de mijloc. Și deși țara dumneavoastră este mică, ea este foarte voinică, aveți autoritate. Și, dacă îmi permiteți, la final, aș dori să mă refer și la securitatea informației și a rețelelor. Domnul Schwab a lucrat foarte mult pe acest subiect, tocmai pentru a face o sinteză, dar dacă îmi permiteți, aș dori... Evident, eu nu mă opun dumneavoastră ca atare, însă dumneavoastră ați venit la noi așa în calitate de reprezentant al Consiliului și eu sper în mod sincer că uh, pentru a găsi un compromis, dumneavoastră, președinția, trebuie să faceți un pas înainte, pentru că am întins deja o mână și așteptăm acum un gest. E foarte important, e important pentru siguranța serviciilor noastre, a infrastructurilor, a cetățenilor, e vorba de servicii esențiale. Și, în acest sens, am făcut foarte multe, am lansat uh, uh posibilități de compromis și cred că acum a venit și rândul nostru să faceți un pas înspre noi. And take a question on the ECR, uh, for the ECR. Um, three quick points. Acum, trei aspecte, foarte pe scurt. Aici e o comisie care întotdeauna a susținut ideea de a reglementa cât mai bine și predecesorul meu a fost uh, unul dintre primii care a susținut această uh, idee în Parlament și, într-adevăr, în momentul în care dumneavoastră vorbiți despre Consiliul de Competitivitate pe o reglementare cât mai bună, vă rog să vă asigurați că, într-adevăr, o să și ascultați seama de expertiza de, care vine din întregul Parlament și cred eu că asta ar fi ceva cu adevărat important, mai ales pe subiectul pieței interne. Și a fost bine că ați vorbit despre importanța consumatorilor, întreprinderilor în ceea ce privește piața internă în calitate de uh, președinție luxemburgheză. Și acum noi am vrea să știm ce anume putem să facem. E nevoie și de implementare, e nevoie și de monitorizare. Uh, sunt niște întrebări către comisie eventual. Dacă statele membre vor să vină cu dovezi, cu, eu știu, cu mărturii pe teren, de pe teren, de la fața locului, eu sunt convinsă că, de fapt, colegii mei vor fi încântați să poată folosi acest material și să-l uh, Uh, să-l pună la dispoziția statelor membre. Deci putem să facem tot ce doriți noastră pentru a vă sprijini. Și apoi mai e și un alt aspect foarte important în ceea ce privește piața internă. Trebuie să ne asigurăm că această piață internă e și la înălțimea așteptărilor și dorințelor noastre. Și trebuie să ne asigurăm că piața aceasta internă digitală va avea legislație care vine la timp și nu vine și să o submineze și că această legislație, de fapt, este armonizată cu, într-un context, nu exprimă puncte de vedere conflictuale. Și pot să vă spun că pachetul Telecom, despre care tocmai v-ați la care v-ați referit, e foarte diferit. Și a rezistat pentru că atât eu cât și raportorii din partea ITRE și personalul nostru, secretariatul, a insistat și a spus, da, uitați, îl reorganizăm, avem nevoie de el, trebuie să-l menținem. Există o majoritate aici în Parlament care uh, pe care vă puteți bizui și vă încurajez să veniți cu legislație foarte specifică pe anumite probleme specifice ce trebuie rezolvate. Pas cu pas, în mod clar, vom definaliza această piață unică digitală așa cum am făcut și piața unică uh, încă de la bun început, pas cu pas. Așa că dacă noi venim cu definițiile care au fost transmise de către comisie, spre exemplu, pe sectorul internetului, noi avem deja un text legislativ care deja e depășit Uh, vin, există tot felul de platforme noi, tot felul de instrumente noi, aplicații noi, e vorba de Uh, trebuie să, să, ce înseamnă un motor de căutare, ce înseamnă toate aceste elemente sunt noi și trebuie să ne asigurăm că legislația noastră este la zi și corectă încă din prima secundă. De aceea, Parlamentul nostru întotdeauna a spus că trebuie să punem accentul și să ne concentrăm pe infrastructura critică, așa, la nivel fizic, nu palpabilă, mai întâi. Dacă vrem să includem sectorul internetului, întâi trebuie să ne asigurăm că restul e rezistent deja. Bun. Cei care încă nu mi-au făcut semn până acum că ar dori să intervină, acum e ultima ocazie, vă rog, s-a notat. Și acum doamna Vanova și uh, apoi încă o intervenție și apoi ne vom opri. Mulțumesc pentru prezența, domnule viceprim-ministru. Uh, foarte pe scurt, pe mine m-ar interesa mai mult partea digitală a dosarelor și știu că asta e clar că va domina piața internă și, sau de fapt, domi, domină deja pachetul de piața internă și cred că Luxemburgul are totuși o experiență uh, pe care, care poate fi utilă diferitelor state membre în materie de comerț transfrontalier. Cum am putea noi să vă ajutăm să aliniem legislația, nu să, uh, să, să facem în așa fel încât lucrurile să fie mai, uh, costurile să fie mai reduse. Există aici un obstacol mare și anume livrarea produselor comandate online la domiciliu. Costurile sunt mari acolo, se confruntă consumatorul cu costuri mari. Și nu trebuie să pierdem încrederea în tot ceea ce ne poate oferi piața internă. Trebuie să uh, oferim valoare adăugată pentru consumatori. Și uh, cred că în momentul în care oamenii pun întrebarea cum ne puteți ajuta, uh, așa cum spunea și Vicky Adinaur, trebuie să venim cu exemple concrete. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Ce putem noi învăța din experiența Luxemburgului și am putea o implementa în următoarele luni, în așa fel încât, într-un fel sau altul, să ne asigurăm că în continuare europenii vor, vor crede și vor avea încredere în această piață unică? Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază care vine chiar fără la momentul potrivit. Mulți colegi s-au referit la partea digitală și cred că noastră ați menționat și ideea accesibilității. Propunerea deocamdată e blocată pentru că știm că există multe site-uri internet care sunt într-un format care nu e neapărat foarte accesibil. Și atunci, întrebarea este, uh, site-ul președinției este accesibil? Uh, ne am avut ocazia să verificăm acest lucru, să vedem eficiența și poate că în continuare trebuie să mai uh, acordăm atenția acestui punct. Apoi, drepturile de autor, copyright, noastră v-ați referit la asta și eventual la drepturile pentru persoanele cu deficiențe. Uh, deficiențe vizuale. Trebuie și acestea să fie luate în considerare și cred că asta ar fi o plus valoare. Poate președinția luxemburgheză poate să introducă și acest element uh, în discuții. Și apoi, piața uh, unică uh, și strategia pune accentul pe competențe. Noastră ați menționat IMM-urile și m-aș referi și la niște statistici de săptămâna trecută în ceea ce privește participarea digitală la o consultare. Un sfert dintre IMM-urile din Scoția se referă la competențe care nu sunt suficient de bine dezvoltate și întrebarea este cum putem ajuta să fie ceva foarte tangibil, însă e clar că trebuie să menținem această viziune. Statele membre, dacă vor să fie eficiente, e nevoie să propună și, de, uh, și competențe dincolo de agenda și nu doar să ai o agenda digitală, dar fără susținere concretă. De aceea nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru și poate ați putea elabora ceva în acest sens, pentru că văd că sunteți pasionată în ceea ce privește IMM-urile și trebuie să ne asigurăm că acest lucru e valabil pentru toate statele membre și că aceste teme, aceste subiecte care sunt prioritare într-o parte sau alta a Europei uh, și care se leagă și de tema digitală ar fi bine de aprofundat. Și în ceea ce vrește drepturile de autor, poate ne puteți spune mai multe despre felul în care uh, considerați noastră această propunere referitoare la drepturile de autor. Am înțeles că va exista o astfel de propunere, eu știu, nu știu, în decembrie, în ianuarie, poate nu va mai fi în ianuarie sub președinția dumneavoastră, ci președinția uh, țărilor de jos. Dar dacă aveți deja informații pe acest dosar, ar fi bine să ne, le furnizați și nouă, pentru că sunteți responsabili pe acest subiect. Cu microfon vă rugăm. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Salut și eu președinția luxemburgheză. Am avut deja ocazia să ne vedem azi dimineață la Comisia Libe. Sincer, eh, sper că împreună cu dumneavoastră vom avea o relansare a pieței interne unice, pentru că au fost foarte multe discuții la Consiliu, evident a existat și criza care există acum în Europa și au fost discuții și pe marginea planului de investiții și poate că acum o să reușim într-adevăr să readucem pe agenda de lucru competitivitatea, crearea de locuri de muncă și așa mai departe, prin eh, cizelarea și desăvârșirea pieții unice interne. și să sperăm că acest subiect va reveni pe agenda de lucru a Consiliului și sper că uh, veți uh, întruni uh, Consiliul Competitivitate de câte ori va fi nevoie. Mai concret, salut faptul că noastră v-ați referit la piața internă pentru servicii. După cum știți, există o problemă în implementarea directivei servicii și uh, o avem de atât de multă vreme pe masa de discuții. Eu cred că acum ar fi bine să știm concret ce doriți noastră să faceți, pentru că uh, piața aceasta pentru servicii să cunoască un nou imbold. Și apoi, implementarea, monitorizarea, punerea în aplicare, mare parte din problema aici se află. Și noi aveam o inițiativă, inițiativa de fapt a lui Vicky, în ceea ce privește o, o analiză mai atentă, mai prudentă, recomandări care să lege piața internă de semestrul european și o monitorizare mai eficientă din partea Comisiei Europene pentru a ști ce anume se întâmplă, cum se interpretează textul și cum este el aplicat în statele membre. Și un alt aspect reprezintă piața unică digitală. Eu fac parte dintre cei care sunt de părere că, de fapt, cadrul este foarte clar. Avrem o, un internet liber, global, deschis, Uh, nu vrem niciun fel de interferență, uh, nu vrem niciun fel de suveranitate digitală, nu vrem nicio țărmurire a internetului. Deci e inutil să mai repetăm acest lucru, dar din păcate trebuie să-l mai repetăm, pentru că există companii care sunt care se află în concurență. Ideea este că nu trebuie să excludem țări terțe și de multe ori s-a reproșat uh, legislația europene că e fragmentată, că nu e clară, că nu e suficient de precisă. Back to regulation, I'm, I'm very happy that's, that's a key part of your presidency. Oricum, aceste elemente sunt uh, elemente cheie ale președinției dumneavoastră. Lumea însă uh, nu înțelege la ce ne referim întotdeauna. Uh, unii cred că vorbim despre mai puține drepturi pentru consumator sau pentru lucrător. Noi înțelegem că este vorba de mai multă transparență și mai puțină uh, birocrație. Sperăm că dumneavoastră veți reuși să transmiteți uh, mesajul nostru mai departe, pentru ca oamenii să înțeleagă exact la ce ne referim. Sper că veți încerca să susțineți cauza acordului comercial cu Statele Unite. Problema convergenței standardelor, problema pieței interne, uh, Uh, este foarte importantă. Există o mare neînțelegere în legătură cu aceste subiecte în dezbaterea din Europa și ne bazăm pe conducerea dumneavoastră să subliniați exact uh, ce înseamnă acest acord comercial, care sunt beneficiile sale și sperăm că putem să avem după aceea o dezbatere bazată pe fapte, nu pe manipularea temerilor legitime ale cetățenilor europeni. Mulțumesc foarte mult! Suntem gata să uh, cooperăm cu dumneavoastră. Virginie și apoi Olga și apoi uh, Dan. Și după aceea am terminat. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule vicepremier, pentru că ne-ați făcut o prezentare foarte clară și completă. Aș dori să abordez pe scurt câteva uh, puncte și să mă concentrez pe uh, chestiunile pe care le-ați întrebat voastră în legătură cu piața numerică digitală, care este o dimensiune foarte importantă a comerțului uh, transfrontalier. Cred că um, demersul uh, pentru o mai bună legiferare pentru mine cel puțin ridică câteva uh, întrebări, mai ales în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Obiectivul nostru ar trebui să fie cel al unei piețe interne complet integrate uh, ceea ce presupune o armonizare tot mai mare a spațiului uh, intern și a legislațiilor naționale. Uh, există o comunicare a Comisiei în legătură cu acest uh, subiect, unde se abordează ipoteza unei țări vânzătoare, ceea ce mie mi se pare că contravine întregului principiu al pieței interne. Practic, am asistat la o concurență între cele 28 de regimuri uh, legislative care ar putea favoriza mai degrabă vânzătorii, nu grupurile vulnerabile, adică consumatorii. Acțiunea um, președinției uh, luxemburgheze ar trebui să presupună o armonizare a legilor, uh, nu o um, punere a consumatorilor într-o poziție mai puțin avantajată. Cred că dăm uh, adesea prea mult atenție doar chestiunii care ține de uh, drepturile de autor. În ceea ce privește această reformă a drepturilor de autor, cred că n-ar trebui să confundăm acest subiect cu cel al uh, drepturilor de exploatare uh, uh a conținuturilor uh, digitale. Nu vreau să iau din gura colegului meu care va interveni după, ace- după mine acest subiect pentru că se ocupă de el. În ceea ce privește uh, drepturile de autor, orice reformă în acest domeniu trebuie să uh, permită artiștilor uh, să trăiască de pe urma muncilor. Așadar, mijloacele uh, pe care le-ar putea obține uh, produc, uh, artiștii din uh, munca lor uh, reprezintă o pârghie esențială în acest uh, dosar. Dacă vorbim de dreptul de difuzare, de teritorialitate și de geoblocaj, cred că ar trebui să fim vigilenți, pentru că aceste chestiuni n-ar trebui să pună în discuție economia creației și finanțarea creației care astăzi este un element uh, important al uh, vivacității și diversității creației noastre culturale. În legătură cu aceste două aspecte, cred că avem aici o miză, pe de o parte uh, finanțarea creației și um, remunerarea artiștilor. Iar aici trebuie să luăm în seamă ce se întâmplă pe internet, pentru că adesea internetul dăunează finanțării creației și remunerării um, artiștilor. Prin urmare, ar trebui să redeschidem problema responsabilității și a uh, difuzării digitale. Acestea trebuie să fie o prioritate și sperăm că aici putem conta pe președinția uh, luxemburgheză. Apoi, un ultim aspect în privește IMM-urile. În acest Parlament discutăm acum uh, Uh, valorizarea uh, pentru IMM-uri a produselor uh, um, locale și ne gândim și la produsele neagricole. Încercăm să dăm valoare producției IMM-urilor, încercăm să susținem locurile de muncă de la nivel local și să informăm consumatorii în legătură cu produsele de calitate. În curând, Parlamentul, după vacanța de vară, sper, va încheia acest demers și sperăm că aici putem conta și pe sprijinul președinției luxemburgheze. Mulțumesc, domnule vicepremier. Olga, îmi cer scuze pentru toate acestea. Nu ai de ce să-ți cer scuze. Voi vorbi uh, cehă, deci vă rog să vă puneți căștile. Uh, am o chestiune specifică de adus în discuție, altele au fost deja enunțate de antevorbitori. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea inițială și pentru răspunsuri, precum și pentru materialele uh, scrise în legătură cu prioritățile președinției dumneavoastră. Ce am citit eu uh, din planul dumneavoastră de acțiune pentru retail, aș dori să înțeleg ce anume ar trebui să conțină un astfel de uh, plan. Vă gândiți să abordați practicile comerciale neloiale între întreprinderi? a avut o dezbatere aprinsă în legătură cu acest subiect uh, dimineață, de pildă. De aceea vă adresez această întrebare. Mulțumesc. Dan. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Bun venit, domnule vicepremier. Experiențe, experiențele mele care țin de Luxemburg nu sunt uh, foarte vaste, ele țin uh, doar de oprirea uh, la benzinării dinspre Bruxelles spre Strasburg. Însă atunci când intru într-o benzinărie în Luxemburg, înțeleg exact cum funcționează piața unică, pentru că reușit să păstrați prețurile la benzină la niveluri remarcabil de scăzute. Prin urmare, permiteți și celor care nu locuiesc în Luxemburg să profite de aceste prețuri și de piața internă. Din păcate, lucrurile nu funcționează la fel uh, când uh, vorbim despre agenda digitală, pentru că, practic, uh, benzina se evaporează atunci, se evaporă atunci când ajungem la granița cu uh, alte state. Poate ar trebui să îmbunătățim mediul din jurul pieței unice digitale pentru a putea avea o gândire mai uh, orientată spre viitor în legătură cu acest subiect. E clar că este vorba despre un, o schimbare de generații uh, în acest uh, domeniu. Pentru Luxemburg bănuiesc că este foarte important uh, acest aspect pentru că aveți o piață internă mică, dar acces la piețele din jur. În ceea ce privește barierele netarifare pe piața internă în general, pot să spun că am văzut uh, că s-au introdus noi astfel de bariere netarifare, mai ales pentru IMM-uri și pentru micro-întreprinderi. Poate am putea gândi un mecanism în care să identifice aceste bariere și să le soluționeze. Mă întrebam, oare aveți ceva idei în acest sens? Mulțumesc. Doamna președinte, am uh, întrebat dacă nu exista și vreo întrebare pusă pe Twitter în această dimineață, iar o organizație ne-a transmis un tweet prin care ne spunea poate ar trebui uh, să se facă auzită și vocea uh, nevăzătorilor și deficienților de auz. Probabil uh, această organizație dorește să se asigure că piața unică digitală este accesibilă tuturor. Aceste persoane, mi se spune, uh, apreciază cumpărăturile pe internet uh, și doresc să aibă acces și la servicii audiovizuale. Am vrut să vă transmit și dumneavoastră acest mesaj pentru a ne asigura că putem acționa împreună astfel încât uh, piața aceasta să funcționeze pentru toți, nu doar pentru unii. Aveți, uh, văd, câteva răspunsuri. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Nu știu nici măcar de unde să încep și cu ce să încep. Din fericire, sunt uh, întrebări care s-au suprapus cât de cât. dar voi începe cu mai degrabă o informație drăguță în legătură cu accesibilitatea la uh, conținutul informatic și la uh, uh, site-ul nostru. Site-ul nostru a fost gândit în legătură cu, în funcție de normele care permit accesul persoanelor cu dizabilități. Prin urmare, pot să dau uh, un exemplu în acest sens, iar colegul englez pot să-i spun uh, că nu doar prețul la benzină uh, e un preț bun în Luxemburg. La fel se întâmplă și cu prețul la alcool și țigări. Prin urmare, vă invit să ne vizitați cât de curând. În ceea ce privește distribuția, suntem și noi nerăbdători să primim ceva din partea Comisiei Europene. Totul se va încadra în strategia pentru piață unică pe care Comisia trebuie să o prezinte pe 21 octombrie în conformitate cu informațiile pe care le uh, am. Ne-am bucura să lucrăm împreună cu dumneavoastră uh, pe acest subiect. Apoi, în ceea ce privește piața unică digitală. Au existat foarte multe intervenții în legătură cu acest subiect. Sunt totalmente de acord uh, cu președinta dumneavoastră care spune că trebuie să facem uh, pas după pas pentru a îmbunătăți această uh, situație, însă riscăm să avem până la urmă, dacă facem asta, o legislație deja depășită. Deci trebuie să ne mișcăm mai repede în acest domeniu. Nu mai știu exact cine mi-a adresat această întrebare, uh, cum anume se fac lucrurile în Luxemburg. Ei bine, uh, e vorba de achizițiile pe internet dar uh, luxemburghezii, la fel ca și alți cetățeni ai statelor mai mici, se confruntă cu problema că nu au acces online la cumpărături și vânzări, pentru că vânzătorii nu au mijloacele de a se conforma sau de a se adapta la uh, legislația um, care există în cele 28 de state membre. Deci e un subiect uh, care ne atinge direct, așadar trebuie să găsim uh, o soluție prin care să armonizăm lucrurile la maximum. În același timp, trebuie să mergem uh, pe o logică a recunoașterii reciproce. Și toate acestea, câtă vreme ținem cont de drepturile consumatorilor. Cu siguranță, așadar, va fi un subiect foarte dificil, unde există uh, diverse interese greu de uh, adus împreună. Oare ce mai vreau să vă spun? E bine, barierele de pe piața uh, internă. E bine, aici uh, vom uh, Uh, acționa uh, intens de îndată ce va avea strategia pentru piața internă, deci odată cu 21 uh, octombrie. Aceste bariere vor fi abordate în cadrul strategiei, oricum asta ne-a promis Comisia. Am spus deja câteva cuvinte despre asta. Colegul italian a vorbit încă o dată despre etichetare, despre made in. Nu pot să spun că Luxemburgul nu va lupta pentru a găsi un compromis Uh, pentru a găsi un acord. Însă cunoașteți care este situația. Ea este foarte complicată, având în vedere că pozițiile sunt mai degrabă blocate. Așadar, dacă aveți o idee de compromis să ne sugerați, uh, aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați transmite-o. De altfel, Uh, lucrăm și noi la acest subiect. În ceea ce privește directiva cu privire la servicii, trebuie să uh, urmăm bună aplicare a directivei, iar Comisia Europeană va trebui să își asume uh, răspunderea pentru a sancționa statele care nu au pus în aplicare așa cum trebuie directiva. S-ar putea să existe o implementare disproporționată și astfel să nu, punem, nu putem pune la dispoziția întreprinderilor ghișe unice um, perfect funcționale poate va, ter- va expira termenul de implementare al directivei înainte să putem noi uh, lua anumite decizii uh, fără să îi afectăm pe unii dintre dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește TTIP-ul. Uh, de fapt, suntem de acord cu Parlamentul că TTIP-ul nu poate duce la o reducere a normelor aplicate Trebuie păstrat dreptul de legiferare. Uh, ne luăm uh, toate măsurile pregătitoare și înțelegem uh, munca care s-a făcut pentru elaborarea rezoluției parlamentare și mulțumesc Parlamentului pentru o rezoluție echilibrată care ne va permite să întărim poziția în negocierile cu Statele Unite și să facem uh, progrese și în dezbaterea noastră. Scopul nostru este, în orice caz, să facem să progreseze discuțiile între Parlament și Consiliu pentru a se ajunge la semnarea unui acord cu Statele Unite în termenul cel mai rezonabil, dar, cum spuneam mai înainte, trebuie să fie un acord care să uh, se bucure de uh, susținerea și aprobarea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Nu știu dacă am uitat ceva. Am uitat ceva? Nu. Am răspuns la întrebarea despre TTIP. În regulă. Ten more minutes, so if anybody thinks anything got left. Mai avem 10 minute, deci dacă cineva mai dorește să mai întrebe ceva, implementation hour? Would you like to Sorry? That? Would you like to come to our implementation? Ați venit să veniți la sesiunea noastră de implementare uneori, da? Dacă aveți, dacă aveți plângeri sau probleme, nu ne-am supărat să vină mai multe state membre. În ce privește economia colaborativă, e clar că nu trebuie să blocăm în mod uh, orbesc uh, aceste evoluții care sunt importante, inclusiv uh, începește inovația. Mă gândesc, de exemplu, la crowdfunding. La, crowd, la crowdfunding. Deci la finanțarea colectivă. Deci nu trebuie să creăm însă nici condiții incorrecte pe piață și să fie o situație în care toată lumea poate să câștige. Sigur, nu e ușor de găsit un echilibru în acest domeniu mai ales că nu există o abordare unică pentru toată lumea. Deci în timpul președinției vom lua în considerare aceste considerații, dar va fi dificil să facem ceva concret fără contribuția Comisiei Europene. Uh, am ascultat spunându-se că uh, această chestiune va fi tratată în viitoarea strategie pentru piața internă, care în mod normal ar trebui adoptată de Comisie pe în octombrie. Până atunci, Vom avea timp să discutăm această temă în Consiliul de Competitivitate și din noiembrie și după aia să transmitem uh, standardul colegilor olandezi pentru a aborda acest dosar. Mulțumesc! And, and, and of course, if you do want to have an easy compromise. Și sigur, dacă doriți un compromis rapid, uh, puteți doar să fiți de acord cu Parlamentul. Da, am înțeles mesajul. În regulă, mulțumim foarte mult că ați venit. Uh, vă dorim uh, succes la următoarea ședință a Consiliului. Vom urmări cu atenție ce se va întâmpla la Consiliul de Competitivitate și îmi repet mesajul. Sunt mulți membri în această comisie care au fost implicați în agenda pentru mai bună legiferare de mulți ani. De mulți ani și vă rog să încercați să uh, folosiți, să implicați toată această expertiză. E vorba de membri din toate grupurile politice. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la noi astăzi.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 Um, I, I think um, we need to restart. Cred că trebuie să reluăm, dacă se poate. If we do go ahead of time, we will start the coordinators meeting early. Dacă uh, terminăm mai repede, vom începe mai devreme reuniunea coordonatorilor. Intervenție fără microfon. Următorul punct pe ordinea de zi, uh, doamna Maria Grapini, aviz privind noi provocări și noi concepte pentru promovarea turismului în Europa. Foarte bine că avem acest uh, raport chiar înainte de vacanța de vară și la un moment când avem nevoie să susținem turismul în întreaga Europa și vreau să reamintesc tuturor să-și pregătească uh, uh, cardurile și să-și verifice roamingul la telefon înainte să înceapă vacanța de vară. Deci trecem direct la doamna Maria Grapini, raportor pentru aviz la uh, Comisia de Fond de Comisia de Transporturi este o schimbare, un schimb de opinie asupra 105 amendamente. Vă rog. Mulțumesc mult, doamna președintă. Uh, de la început vreau să spun că este un proiect care îmi place, pentru că știu că trebuie să găsim uh, Uh, noi strategii pentru promovarea turismului în Europa. Personal, când am venit aici în Parlament, am spus că mi se pare că dăm prea puțină importanță turismului, care este o industrie și care poate să creeze locuri de muncă și care poate să aducă plus valoare și creștere de PIB în fiecare din țările din Europa. De aceea, cred că este foarte binevenit, chiar dacă nu suntem Comisia de Fond, dar suntem Comisia pentru Piața Internă, să fim foarte atenți la, la eh, ce propunem ca eh, strategii pentru promovarea turismului și provocări. De aceea vreau să-i felicit pe toți cei care au depus amendamente, 105 amendamente, toate grupurile politice s-au implicat. Mulțumesc în mod deosebit raportorilor din umbră. Mă bucur că am avut o întâlnire cu raportorii din umbră. Mulțumesc secretariatului care de asemenea a fost alături de noi în discuțiile pe care le-am avut cu raportorii din umbră. Și eu cred că am ajuns uh, să vă prezentăm acum, uh, după discuția de ieri cu raportorii din umbră, uh, o situație favorabilă în sensul că am reușit ca din acele 105 amendamente să ajungem la o negociere cu grupurile politice și să avem inițial 12 compromisuri, dar după discuția de ieri am convenit să împărțim un compromis în două uh, și să fie 13 compromisuri. 54 din a, dintre amendamente sunt... Uh, sorry, but 54 din amendamente uh, sunt cuprinse în uh, aceste compromisuri și cred că uh, sigur și cu ajutorul discuțiilor de ieri cu contribuția grupurilor politice cred că toate au luat cuvântul ieri la întâlnire și cu ajutorul secretariatului să uh, facem câteva uh, reașezări, câteva uh, modificări în, în text, dar care nu afectează fondul compromisului, ci doar pentru a fi cât mai clari în ceea ce am vrut noi să facem acolo. De fapt, în toate amendamentele și și în compromisuri am încercat uh, împreună cu raportorii din umbră și cu cei care au depus amendamentele să ă, scoatem ă, ă, ca important punem noi, toți cei care am lucrat, ca important uh, uh, această industrie a turismului și să găsim uh, noi metode de promovare a destinației Europa ca destinație turistică și pentru țările non-europene, dar uh, Uh, fiind foarte atenți din perspectiva Comisiei uh, Piața Internă IMCO să avem această protecție a consumatorului pentru că este important, de aceea uh, mă bucur că am fost înțeleasă de colegii raportori din umbră, am pus în amendamentele noastre și în compromisuri nevoia de informare foarte, foarte strictă a consumatorului pentru, uh, sigur, a cunoaște exact uh, uh, toate condițiile dinainte, dar atunci când ajunge în destinația turistică să găsească ceea ce era în informația transmisă. De asemenea, sigur, am încercat în, în amendamentele noastre și în compromisul să spunem care este importanța adaptării turismului european la piața digitală. Iată, multă discutată a piață digitală. Nu putem să, să fim în afară afara pieții digitale cu activitatea de turism, însă, evident, cu, uh, din perspectiva Comisiei noastre, uh, cu evidențierea în amendamente uh, de protecția datelor, de respectare a informației, de calitatea și cantitatea informațiilor disponibile la consumator, Sigur că am dorit și Comisia de Fond va avea un rol foarte important. Noi însă aici am pus nevoia ca Uh, să existe o unitate în ceea ce privește uh, clasificarea hotelurilor. E foarte important, e o discuție foarte mare și în intergrupul pentru IMM-uri s-a discutat acest lucru. Uh, este dificil ca un turist dintr-o anumită țară să știe că merge la un hotel de patru stele, care în țara lui arată altfel, când se duce acolo arată altfel. Deci această clasificare, după discuția de ieri, a rămas să, să, să fie uh, uni, să, să reușim să ajungem la o unificare a clasificării uh, în mod deosebit al hotelurilor și mai puțin la locurile de cazare uh, mici, spațiile mici de cazare. Sigur am uh, uh, încercat să subliniem în amendamente și uh, respectarea principiului subsidiarității. Am uh, foarte mulți în amendamente, foarte mulți colegi în amendamente uh, au repetat nevoia de provocări specifice imm urilor din sectorul turism, turismului pentru că și în țara mea și, și în alte țări uh, știu bine acest lucru pentru că am avut colaborări pe perioada când am fost ministru al turismului. Uh, majoritatea operatorilor sunt la nivelul imm urilor și este bine să, să avem uh, reglementări care să răspundă nevoilor imm urilor special am creat un compromis și mulțumesc și lui dita și lui marco și lui Olga și la toți cei care au amendamente în acest sens și le-am cuprins în compromisul 5, uh, servicii turistice care să țină seama de nevoile persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă. Am considerat că trebuie să existe și acest lucru. Uh, Robert a făcut de asemenea foarte multe uh, amendamente bune care au fost cuprinse aici și sunt legate sigur și de flexibilitatea și consecvența în aranjamentele de viză turistică, de trecerea frontierei, am reușit, uh, eu spun că am reușit să le armonizăm uh, bine și acest lucru a fost posibil doar pentru faptul că eu cred că toți raportorii din umbră cunosc foarte bine acest domeniu și uh, realitatea din teren și și importanța pentru perioada următoare. De aceea nu vreau să o mai lungesc, eu le mulțumesc foarte mult și sper să vă pregătim foarte bine pentru vot acest proiect, acest aviz. Thank you. <laughs> Thank you very much. Mulțumim foarte mult raportoarei și acum încep să dau cuvântul raportorilor din umbră. Pentru PPE, domnul Carlos Coelho, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, mai întâi aș vrea să o felicit pe doamna Grapini pentru proiectul de aviz și pentru angajamentul său de a coopera într-un spirit de compromis ca să putem să propunem acest aviz Comisiei de Transporturi, ă, făcându-ne cunoscute opiniile noastre din punct de vedere al protecției consumatorului. Așa cum a menționat deja doamna Grapini, au fost ă, mai mult de 100 de amendamente ă, de la diferite grupuri politice, și asta arată că e un uh, domeniu foarte important pentru grupurile politice și pentru statele membre. Ne-am întâlnit ieri cu toți ceilalți raportori din umbră și această activitate s-a desfășurat în spiritul compromisului. Au fost patru zone de preocupare în, în grupurile politice. Mai întâi, importanța industriei turismului când e vorba de promovarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, în al doilea rând promovarea agendei digitale în uh, turism, în al treilea rând protecția consumatorului, mai ales protecția consumatorilor cei mai vulnerabili și am vrea să susținem acest aviz și suntem mulțumiți de compromisurile, de amendamentele de compromis la care s-a ajuns și să sperăm că și Comisia de Transporturi va ține seama de avizul nostru și va prelua sugestiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Coeliu. Nu văd raportorul pentru ECR. Dumneavoastră vorbiți? Domnul Dalton vorbește numele raportului din umbră. Da, scuze în numele domnului Sulic, care e raportor din umbră, dar nu poate participa. Mi-a dat câteva note pe care să le transmit. Sunt câteva comentarii. Mai întâi mulțumim raportorului pentru activitate și pentru buna cooperare pe care am avut-o pe acest dosar. Cred că un uh, punct important pentru noi uh, este uh, propunerea hărților de călătorie europene. Ni se pare o idee rezonabilă și compromisul la care am ajuns pare rezonabil dar vrem să ne asigurăm că subliniem și implicațiile bugetar-financiare, să ne asigurăm că nu e o implicație bugetară prea mare, pentru că totuși avem resurse limitate și să nu creștem bugetul, adică să găsim bani din bugetul existent. Și mulțumim raportoarei pentru că a inclus uh, majoritatea conținutului amendamentului nostru 43, dar noi am vrea să-l avem pe tot, nu doar prima parte, dacă e posibil de asemenea, suntem foarte mulțumiți că raportoarea a propus să se șteargă taxarea, impozitarea din compromisul 4 alineatul 5. Cred că asta e o chestiune de subsidiaritate de state membre, chiar dacă unele state membre se împușcă singure în picior, ca să spun așa, făcând, punând niște taxe de aeroport foarte mari, dar e problema lor. Și o, o zonă unde ne preocupă formularea la compromisul 9. Credem că am putea să ne mai gândim la propunerea ca IMM-urile să le ofere clienților informații în propria lor limbă. Bun, aplaudăm sentimentul și intenția, dar chiar va funcționa în practică, adică să cerem, nu știu, unei uh, pensiuni rurale, proprietarul să știe 100 de limbi străine și să... Adică, dacă ne uităm numai la Uniunea Europeană, ar trebui să vorbească 24 de limbi, uh, cred că sunt prea puțini oameni care poate să vorbească 24 de limbi europene. Că, sau să plătească mulți bani ca să traducă în 24 de limbi. Bine, știu că nu asta e compromisul, nu asta e intenția compromisului, dar trebuie să încercăm să formulăm un pic mai bine ca să fie rezonabil, pentru că altfel uh, ar putea să pară prea dificil de acceptat. În principiu, suntem foarte mulțumiți că raportorul menționează principiul subsidiarității în compromisul 4 și păstrează de-a lungul raportului acest principiu. Prin urmare, asta e tot ce am avut de spus, astea sunt notele mele. Cred că suntem mulțumiți cu această rezervă la compromisul nou și vă mulțumim foarte mult pentru uh, cooperarea dumneavoastră. Uh, thank you, Mr. Dalton. Mulțumesc, domnule Dalton. Domnul Preso vrea să adauge ceva sau... Nu, sugerez mai întâi să ascultăm celelalte grupuri și după aceea. Da, e în regulă. Bun, grup, pentru grupul ALDE, domnul Robert Roșfor, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Felicitări, doamne Grapini. Cunoașteți bine subiectul, ați avut responsabilități politice importante în acest domeniu. Este un subiect care trebuie să fie unul de consens între noi, pentru că uh, până la urmă apărăm interese comune, Uh, n-am văzut încă în detaliu amendamentele de compromis, dar uh, asta se va întâmpla fără întârziere. Ce pot să spun acum uh, este că suntem de acord cu orientările principale. Aș vrea să insist în numele grupului meu pe două sau trei chestiuni care ilustrează foarte bine faptul că aducem o perspectivă IMCO față de acest subiect. Asta ce înseamnă? Că suntem atenți la dezvoltarea întreprinderilor din acest sector, suntem sensibili la interesele consumatorilor față de această chestiune. Așadar, prima observație pe care vreau să o fac este că în ce privește turismul trebuie să fim uh, conștienți de faptul că aceasta trebuie să fie o preocupare transversală pentru că turismul afectează foarte, foarte multe sectoare și afectează economia în, multele, în multe domenii. Sigur, transporturi, servicii în general, Uh, toate activitățile economice pe care le putem găsi în diferite uh, domenii au legătură cu turismul. Vorbim de turism verde, de turism de autenticitate, turism de oraș, turism industrial, chiar și de turism religios, uh, când mergem să vedem toate tradițiile dintr-o țară. Deci e foarte, foarte important să înțelegem clar care este conținutul turismului, că este un conținut multiform și să avem o abordare integrată în politicile Uniunii Europene. De ce? Pentru că asta este un atu pentru noi, pentru că până la urmă Europa e continentul cel mai vechi în ce privește patrimoniul turistic. Practic e continentul care a inventat turismul și l-a inaugurat înaintea altor continente. Deci știm că acum suntem din ce în ce mai în concurență cu cealaltă continente pe care se dezvoltă și acolo turismul uh, și dacă vrem să rămânem, cum să spunem, o lumină în, în domeniul turismului pentru toți cei care vin să ne vadă, uh, trebuie să fim capabili să ne modernizăm. De de vue, uh, deja cité trois petites observations. Evident. Deci trei observații. Mai întâi, nevoia de a ne adapta la digital, deci de a adapta turismul la era digitală. Este absolut indispensabil pentru a rămâne în frunte. Și asta ilustrează ce spuneam mai devreme și anume nevoia abordării integrate și legatura dintre turism și alte activități. În al doilea rând, dacă vrem să vindem produsul turistic UE, Uniunea Europeană, trebuie să fim și mai exigenți în ce privește calitatea serviciilor, Trebuie să îmbunătățim calitatea serviciilor în domeniul turismului și o spun pentru toate statele membre, chiar dacă anumite state membre sunt mai avansate decât altele, dar nu putem decât să continuăm să ne îmbunătățim în această direcție. Și, în fine, trebuie să verificăm uh, eficiența drepturilor consumatorilor uh, în ce privește produsul turistic. Deci nu e un lucru câștigat, definitiv, și trebuie să facem legătura între asta și celelalte instrumente legislative pe care le avem. Mă gândesc la mediere, la uh, mijloace de uh, uh, rezolvarea disputelor și așa mai departe, deci care în cazul turismului pot să fie foarte importante. Și în fine mă gândesc la directiva privind călătorii la preț fix, deci trebuie să ne asigurăm că e o transpunere corectă a acestea. Sunt câteva elemente unde am opinii oarecum diferite față de raportare și vreau să le menționez rapid. Rămâne să vedem cum uh, prin intermediul amendamentelor de compromis vom reuși să uh, reducem aceste abordări diferite pe care le putem avea. Mai întâi, da, trebuie ca într-adevăr Comisia Europeană să uh, ofere o cantitate de informații pentru toată lumea, dar nu sunt convins că E treaba Comisiei Europene să dezvolte aplicațiile mobile, hărțile interactive, ghidurile turistice. Asta cred că e domeniul, asta de competența sectorului ca atare, a sectorului turistic. Mai degrabă decât uh, uh să fie asta respons uh, responsabilitatea unei administrații, cum este Comisia Europeană. Și în fine, ultimul punct pe care vreau să-l uh, menționez și insist un pic asupra lui pentru că mi se pare că îl vom regăsi în diferite domenii în uh, tot mandatul nostru și anume cum uh, facem loc noilor forme de manifestare economică, mai ales economia de partajare în cadrul sectorului turismului. Ne gândim cu toții la Airbnb, cei care, site-ul care uh, facilitează închirierea de apartamente la nivel internațional, afacerea Uber, care încă nu s-a terminat și Uber nu e doar turism, dar are și turism. Deci vom găsi, trebuie să găsim uh, justa măsură între acceptarea acestor noi forme de activitate uh, de, uh, care dau permis, uh, posibilitatea individului să fie actor economic și, pe altă parte, să nu fie concurență neloială care să încalce și drepturile consumatorilor sau antreprenorilor care acționează în acest sector. Deci asta e un lucru care e abordat în acest raport. Sunt convins că o să găsim modalitatea de a uh, trata în mod echilibrat, dar în general pentru Comisia INCO cred că o să regăsim uh, uh de nenumărate ori în temele pe care le vom discuta în anii următori, pentru că știm că este o chestiune care se dezvoltă astăzi și că lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Există un, uh, uh, manager al unei, uh, un managerul grupului este un grup uh, european-american, vorbește despre uberizarea societății, deci practic vorbește despre tot ce se transformă după acest model nou în care consumatorii sunt și actori deci, și încep să-și vândă lucruri ei înșiși și în domeniul turismului deja vedem că apare asta, cu turismul la fermă sau uh, pensiunile, bed and breakfast-urile, sunt deja un fel de Uh, acest tip de, de exemplu de uberizare. Deci lucrurile se vor dezvolta și mai mult în viitor, deci trebuie să fim pe calea cea bună ca să găsim echilibru între inovație și păstrarea drepturilor și să nu distrugem prin concurență neleală sectoare economice care sunt importante. Mulțumesc încă o dată domnule Grapini și uh, sper să continuăm să colaborăm cât mai bine. Merci beaucoup, monsieur Rochefort. Euh, je vă pas... Mulțumesc foarte mult, domnule Rochefort. Nu mai văd alți raportori uh, din umbră, așa că dau cuvântul doamnei Mulțumesc, domnule, doamna președinte. Vreau să o felicit pe Maria pentru faptul că are un raport foarte, foarte bun și pentru propunerile sale foarte bune, pe care, prin care a reușit să acopere foarte multe subiecte, subiecte importante. Subiect important la care sunt eu foarte atentă, pentru că vin dintr-o țară mică, ce depinde foarte mult de turism, și anume Malta, ar fi, așa cum se întâmplă în multe țări mici, care depind de turism, pentru că turismul de fapt creează locuri de muncă, creează oportunități, creează creștere. Deci, acesta e un subiect important pentru mine. Și cred că fiecare țară are problemele ei sau dificultățile ei sau provocările ei, pentru că uh, nu putem depinde doar de turismul la nivel intern. Trebuie să ne vindem, între ghilimele, uh, țara noastră în materie de turism și în afară. Și trebuie să fim atenți cum facem acest lucru la nivel internațional, ceea ce, evident, reprezintă o provocare mai importantă. Promovarea Europei ca atare este o idee excelentă și cred eu că în acest sens avem nevoie de o abordare nouă, holistică în domeniul turismului, care să implice toți actorii din domeniu și așa cum a spus și alți colegi înaintea mea, și în raport se spune acest lucru foarte bine, e clar că turismul se referă la foarte multe lucruri și la foarte multe persoane, magazine, transporturi, um, um, bilete de avion și așa mai departe. Deci de aceea turismul este foarte, foarte important pentru Europa. Europa are foarte mare potențial și cred că împreună putem pune la punct această, uh, această destinație turistică precum Europa, pentru că fiecare țară are ceva diferit uh, ce poate fi oferit turiștilor. Și sunt absolut de acord că noi trebuie să ne menținem ca uh, Uh, poziția pe șichierul internațional ca și primă destinație turistică din lume, pentru că avem atât de multe lucruri de oferit din punct de vedere cultural, al tradițiilor, din punct de vedere istoric, arhitectură uh, și așa mai departe. Deci cred eu că trebuie să ne asigurăm că vom menține acest avantaj concurențial. Și de asemenea, trebuie să utilizăm și partea digitală, internetul, comerțul pe internet, pentru că asta reprezintă viitorul. Astăzi, din ce în ce mai mulți călători, de fapt, își, își planifică și își fac rezervările călătoriei online. Uh, fac această cercetare găsesc ofertele online și cred că asta este foarte important din punct de vedere al consumatorului să ne asigurăm că există protecție, protecție pentru consumator. Eu am făcut câteva amendamente pe care le-am propus și vreau să o felicit pe Maria și să felicit pe toți ceilalți aportori din umbră pentru că astfel am ajuns la un rezultat foarte bun. Mulțumesc și acum Ana Maria Corața Bild come back. <laughs> Uh, I also would like to join the chorus of support and congratulations. Aș dori să o sprijin și eu pe doamna raportor și să felicit pentru un raport foarte bun, pentru că uh, a considerat că importanța sectorului uh, turismului uh, Uh, trebuie subliniat. E un sector foarte important în Europa care creează locuri de muncă. Colegii noștri, Coelho și Roșfor, ne-au spus că trebuie să îmbrățișăm uh, digitalizarea și inovația, precum și oportunitățile pentru antreprenori pe care le oferă acest uh, sector. Aș dori să solicit sprijin, nu să repet tot ce s-a spus deja, pentru cele două amendamente mici pe care le-am înaintat eu, unul legat de uh, integrate și celălalt uh, care vizează șomajul uh, ridicat. E vorba de sublinierea turismului rural, care este un turism ecologic, bazat pe experiențe culinare și așa mai departe. Cred că asta deschide noi oportunități pentru modul în care putem face turism, dar de asemenea și pentru noi locuri de muncă, din nou, în, repet, în Uh, sectorul rural, rural și sper că puteți uh, susține aceste amendamente. Maria, ai dori să revii? Sau e cineva din partea comisiei care a dori să intervină? Oare n-ar trebui să ascultăm mai întâi comisia, după care să revenim uh, la tine mai târziu pentru a rezuma? Doamna Studini, bine ați venit! Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori mai întâi să salut uh, raportul TRAN și toată munca care s-a depus în toate comisiile. Noi uh, suntem foarte de acord cu ceea ce uh, spuneți și propuneți prin amendamentele dumneavoastră. Suntem conștienți de importanța turismului, de potențialul care poate fi exploatat și muncim din greu de când uh, strategia din 2010 a stabilit 21 de măsuri pe care le punem în aplicare. Doamna comisar uh, susține o nouă relansare a uh, sectorului turismului și uh, și-a stabilit 8 priorități începând cu anul acesta. Prin urmare, acum ne axăm pe aceste priorități. Suntem și gata să cooperăm cu eurodeputații pentru a putea îmbunătăți și acțiunile noastre uh, curente și pentru a putea face față în provocărilor din uh, acest sector, noilor provocări. Prin urmare, vă mulțumim pentru interesul arătat turismului. Mulțumim. Maria. Mulțumesc, Vicky. Foarte scurt, uh, vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră și pentru intervențiile de astăzi uh, și nu numai raportorilor din umbră și Corației și Marlenei ok, tuturor cărora, au luat cuvântul. Vreau însă să clarific un lucru. Colegul Uh, nostru de la ALDE, raportorul din umbră, a uh, pus accent pe cele trei uh, lucruri care, de fapt, sunt în preocuparea noastră în raport cuprinse foarte bine Uh, știu că am avut ieri discuția legată uh, de, din partea lui de sesizarea legată de hărți, dar dacă citiți cu atenție acolo, uh, pe de-o parte, noi nu am dat sarcină comisiei să facă hărți, ci am indicat, că așa se cheamă și raportul, nu? Noi provocări și strategii pentru promovarea turismului. Păi dacă n-am propune nicio strategie, înseamnă că rămânem la metodele pe care le-am folosit până acum. Și un un lucru care l-am uh, explicat și ieri și mă ajută foarte mult uh, ceea ce a spus Marlena aici, este că este mai ieftin să ne promovăm ca destinație Europa prin niște hărți comune. Eu, ca ministru, am avut situația în care Coreea și China mi-au cerut o hartă a Europei cu peșterele sau harta a Europei cu uh, uh, uh, Mm, castel, castel, lacuri și așa mai departe. O, o țară mică și fiecare să începem să facem este mai, și mai scump și mai haotic. De aceea am sugerat prin acest, n-am dat sarcini, am sugerat să găsim noi metode de uh, promovare a Europei ca destinație turistică, dar din cerințele pe care eu le-am avut punctual cât am fost ministru al turismului, a rezultat că uh, turistul din țările non-europene, din Asia, unde e un potențial foarte mare să aducem turiști încoace, ar vrea să aibă o informație grupată. Pentru ei destinația este Europa, nu Bulgaria, România. Ei când zic, zic că vin în Europa și, și ar fi dorit să, să cunoască și să viziteze, fiind distanța foarte mare, să, să viziteze, de exemplu, din uh, estul Europei toate peșterele sau toate... Ei, acest lucru noi nu-l avem acum și de aceea am dat doar un exemplu de model de noi strategii de promovare a destinației Europa. Nu că am dat... Așa este și formulat amendamentul Parlamentul. Sigur, după discuția de ieri am spus că reformulăm și aici o să mă ajute și secretariatul cu siguranță pentru că a fost prezent acolo. Așteptam și propunerile de la ALDE și de la uh, uh, colegul Uh, de la PPE uh, pentru câteva reformulări și sunt convinsă că uh, vom cuprinde toate punctele de vedere care astăzi s-au adăugat la discuția pe care noi am avut-o cu raportorii. Vă mulțumesc foarte mult și eu sper că vom da un, așa cum am spus, vom da un uh, Uh, aviz pe, pe acest uh, proiect de raport care să ajute Comisia de Fond, Comisia TRAN. Pentru că noi am, am tratat-o din perspectiva pieții interne să facem acest balans, acest echilibru între protecția consumatorului, în a, cum îl protejăm, îi dăm și informații, dar îi dăm informații bune, calitative, îi scădem costurile consumatorului pentru a căuta tot felul de informații, Sigur că vrem să digital să, să introducem uh, uh, și turismul în această eră digital, digitală pentru a fi mai ieftin pentru toată lumea și să nu încărcăm, să nu, să nu supraîncărcăm costurile întreprinderilor mici și mijlocii care operează în domeniul turismului. În același timp, uh, am uh, specificat aici așa cum spunea și corazza sunt uh, extrem de multe produse turistice uh, cu potențial foarte mare în europa care nu, este la maxim, nu sunt la maxim fructificate turismul rural turismul de aventură noi avem în europa lucruri extraordinare turismul verde despre care vorbea ei aceste produse turistice am putea să le promovăm ca europa ca destinație europa da? Și în sensul ăsta au fost uh, concepute uh, și amendamentele și compromisurile. Eu cred că o să ajungem la un consens până la urmă și o să avem și sprijinul Comisiei TRAN. Eu sunt și în Comisia TRAN și o să încerc să uh, cu, colega mea care este raportor din grupul meu politic să, să aibă o finalitate această muncă noastră care chiar a fost o muncă de echipă și vă mulțumesc încă o dată. Thank you very much. Thank you everyone. I'm going to move on. Mulțumesc foarte mult și vă propun acum să trecem la ultimul punct, exact înainte de ședința coordonatorilor și e vorba de raportul referitor la autoritățile administrative din statele membre și cooperarea între acestea și Comisie pentru a se asigura o aplicare corectă a legislației vamale în, și a uh, chestiunilor uh, în domeniul agricol. Raportor este este doamna Iaconsara și considerăm mai întâi poziția Consiliului. Înainte de a începe de această discuție, trebuie să fac o clarificare tehnică importantă. După transmiterea primei lecturi, poziției primei lecturi de la Consiliu din 23 iunie, o, o eroare tehnică a apărut în document o greșeală care se referă la punctul 15, articolul 38 din proiectul de uh, regulament. E vorba de uh, numărul 515 bara 97. Cu toți au fost de acord, Consiliul Comisiei au fost de acord că trebuie înlăturat aliniatul 3 din regulamentul actual, uh, evocat din 515 bara 97. în prima lectură, poziția din prima lectură a Consiliului, acesta aliniat 3 uh, a rămas în text. Deci, aceasta era o greșeală, era ceva incorrect. În consecință, noi trebuie să adăugăm la punctul 15, articolul 38 al proiectului de regulament, următorul aliniat, liniuța litera C, aliniatul 3 este eliminat. Și, din câte am înțeles, cu acest uh, anunț uh, avem undă verde pentru a opera uh, corectarea necesară la poziția în prima lectură a Consiliului și asta va permite statelor membre să adopte acest text în așa fel încât acesta să ne fie retransmis înainte de ședința noastră plenară din septembrie. Deci, textul corect să ne fie din nou retransmis. Sper că a fost foarte clar, am făcut bine asta, bun, văd că doamna Iaconsara dă din cap, deci înseamnă că e corect. Vă mulțumesc foarte mult, aveți cuvântul. Uh, parlamentul să... În mod uh, clar, Parlamentul, ca și Uniunea Europeană, a dezbătut uh, regulament după regulament adesea regulamente proaste. Deocamdată avem de-a face cu un regulament uh, bun care ne ajută să uh, luptăm uh, cu infracțiunile în domeniul vamal folosindu-ne folosindu de tehnologia internetului putem preveni infracțiunile, putem lupta cu ele și putem face economii, putem economisi uh, sute de milioane de euro care astfel ar putea fi folosiți mai bine în altă parte. Câteva date acum. Noi suntem uh, expuși la uh, diverse infracțiuni care implică tutunul, alcoolul și așa mai departe. După această schimbare, după această reformă, datele care vizează exportul pot să ajungă în registrul uh, principal și în uh, sistemul uh, care uh, guvernează aceste exporturi. Și pot să spun că împreună cu raportorii din umbră ne-am gândit că dacă aceste informații sunt combinate, dacă containerele au fost monitorizate și dacă există suspiciunea de infracțiuni, fereastra de timp pentru acțiune ar putea fi redusă. Așadar, diversele părți interesate ar putea acționa mai uh, repede. Deci se poate acționa mai repede decât uh, uh, această perioadă de patru săptămâni uh, din acest moment. Toate aceste detalii sunt uh, foarte tehnice, însă există și dimensiuni uh, politice. De exemplu, atunci când datele sensibile ale mediului de afaceri ar trebui protejate. În acest caz, protecția datelor a fost un element cheie, iar aici am putut găsi găsi câteva soluții bune. Mă bucur că am reușit să găsim uh, soluții echilibrate. Putem astfel proteja uh, datele uh, sensibile, putem proteja interesele mediului de afaceri și, pe de altă parte, putem preveni frauda. Și, până la urmă, Consiliul a adoptat un cadru temporal mai scurt pentru a lua măsuri și pentru a lansa investigații în legătură cu potențialele cazuri de fraudă. Cum a spus și doamna președinte, totul va ajunge în plenare în septembrie și sperăm că prevenția infracțiunilor la uh, frontiere va fi îmbunătățită. Mulțumesc! Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci uh, Dorim să mulțumim doamnei Iaconsari. E clar că prevenirea infracțiunilor în domeniul vamal este o mare prioritate asupra căreia trebuie să ne axăm. Așadar, mulțumim mult pentru tot efortul. Trecem acum mai departe, cred, la întâlnirea coordonatorilor. Și asta cu 5 minute mai devreme decât îmi preconizasem. Aș dori să vă reamintesc că la solicitarea unuia dintre coordonatori uh, um, la ora 9 și 10 mâine dimineață vom avea voturile. Mulțumesc. Because after you voted, you can then go away on your summer. După ce votați, practic puteți intra în uh, vacanță, pentru că unii au uh, spus că ora 9 și 10 e mult prea devreme. Puteți uh, după aceea să luați micul dejun cu familia tot restul verii, dacă nu cumva veniți cu noi în delegația din Statele Unite.